Trecem la scurta prezentare a raportului domnului Malcolm Harbour în legătură cu achiziția înainte de comercializare și încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile, durabile și de înaltă calitate în Europa. Um, Mulțumesc, domnule uh, președinte. E foarte bine că doamna Reding se află astăzi aici, doamna comisar, pentru că raportul meu se concentrează asupra unei propuneri care acum un anumit număr de ani a fost dezvoltată cu ajutorul uh, domniei sale și este o propunere foarte importantă care are o mulțime de posibilități pentru întreaga economie europeană. Cred că primul meu mesaj către Comisie în această seară ar fi, în primul rând, uh, ai mulțumi serviciilor uh, domniei sale și să spun că această inițiativă are nevoie de o mai bună cunoaștere de către cetățeni trebuie ca DG Information să își facă treaba, cred că tocmai aceasta și început să facă. Cetățenii trebuie să știe de această inițiativă foarte importantă, mai ales în criza economică pe care o traversăm. Deci, despre ce, la ce vreau să mă refer? Principalul subiect este că autoritățile publice din Uniunea Europeană cheltuiesc sume uriașe din banii publici pentru cumpărarea de produse și servicii. Se estimează că 1800 de miliarde de euro sunt cheltuiți pe achiziții publice în fiecare an. Și cât din aceste sume sunt cheltuite într-adevăr în uh, cercetare și în încurajarea dezvoltării cu noi soluții pentru marele provocări, cu care se vor confrunta autoritățile publice și societatea în fiecare zi. Mai bune servicii de sănătate, transporturi mai bune, combaterea schimbărilor climatice, uh, clădiri mai eficiente energetic. Um, se cheltuie mai puțin de 1% din bugetul pentru achiziții publice, pentru, din banii publici, pentru cercetare și dezvoltare. Strategia de la Lisabona uh, prevede o sporire cu 3% acestor fonduri pentru că potențialul este foarte mare. Misiunea, rolul acestor achiziții înainte de comercializare, uh, acum apare clar. Deci noi căutăm Uh, ca autoritățile publice să se concentreze pe cercetare și dezvoltare și să țină uh, cont de această cerere și să colucreze cu, uh, mai ales cu IMM-urile care sunt inovatoare și care pot trage beneficii din aceste achiziții publice. Și vrem și clienți mai inteligenți care să anticipeze soluțiile comerciale care încă nu există. Dar până aște- și să așteptăm o, o gamă de soluții care pot fi dezvoltate cu contribuția financiară a autorităților publice care să financeze cercetarea și dezvoltarea și apoi aceste soluții să fie duse la următorul nivel spre viabilitatea unor servicii care pot fi implementate și beneficiile asupra unor, unui IMM sunt de netăgăduit uh, și sprijinul financiar acordat va fi foarte important pentru IMM-uri și vedem că unde s-a aplicat acest lucru, vedem uh, firmele, deși nu au soluții câștigătoare, și-au finanțat o parte din cercetare și dezvoltare uh, cu ajutorul statului și apoi cu banii economisiți pot să dezvolte alte produse. O a doua inițiativă a Comisiei, uh, inițiativa de lider pe piață, Uh, caută ca autoritățile publice să joacă rolul de lider într-un domeniu de uh, zone tehnologice cheie, cum ar fi cele legate de transporturi și de protecția mediului. Și ce solicită raportul meu? Avem nevoie de mai multă formare, de mai multe practici uh, mai bune, o mai bună dispersie și diseminare a acestei propuneri și sper ca și Comisia și colegii să profite de ocazie și că Parlamentul să arate că susține într-adevăr această soluție. În încheiere, domnule președinte, dacă îmi permiteți, un aș avea poate nevoie de un timp suplimentar de vorbire, pentru că vreau să subliniez în primul rând că, iată, nu este aproape nimeni de față aici și că au existat două avize de, pentru raportul meu de la domnul Sacalas, de la Comisia Jurii și de la un alt membru de la... Uh, și nu, acești membri nu au avut permisiunea de a-și prezenta opiniile aici, ceea ce este păcat, pentru că contribuțiile lor au fost foarte uh, valabile și vreau să mulțumesc raportorului din, raportorului din umbră, a contribuit foarte mult mult la raportul meu și, în concluzie, vreau să spun că e o soluție din care toată lumea are de câștigat societatea, cetățenii, autoritățile publice, firmele care inovează, mai ales și economia europeană în general. Și acesta este motivul, domnule președinte, pentru care este, uh, soluția aceasta este foarte importantă și noi așteptăm ca autoritățile publice să-și continue investițiile pe acest, în această criză economică și iată că propunerea mea este încă și mai importantă decât atunci când am început munca la raport, acum câteva luni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Harbour, spune președintele și are cuvântul doamna comisar Reding. Domnule comisar, uh, sunt absolut de acord pentru că achiziția înainte de comercializare și încurajarea inovației uh, îmbunătățește așadar calitatea serviciilor publice, dar dă ocazia industriei să Uh, devine, să ia inițiativa pe piețele internaționale. Așadar, este vorba de bani care sunt cheltuiți foarte bine, mai ales în această perioadă de criză, când trebuie să ajutăm industriile noastre să pună în practică rezultatele cercetării, activităților de cercetare pe care le fac și pentru a folosi cele mai bune soluții tehnologice și cele mai bune inovații tehnologice. Sunt foarte bucuroasă că domnul Harbour, raportorul, împreună cu uh, Comisia a susținut uh, planul uh, acesta și l-a susținut uh, de multă vreme, însă acest, aceste planuri ale noastre sunt doar niște planuri. Una este planul și cu totul alt, altceva este implementarea lui sau punerea lui în practică și sper realmente că acest raport uh, al Parlamentului va fi catalizatorul uh, care ne va ajuta să îmbunătățim politica noastră de cercetare. Pentru că, într-adevăr, determinarea prin achiziții publice uh, a unei dezvoltări de noi produse cât mai inovative poate face diferența pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii din, din Uniunea noastră. De aceea uh, salut această inițiativă și îl felicit pe domnul Harbour pentru munca depusă. Care sunt pașii concreți pe care va trebui să-i parcurgem? Ca o reacție imediată la recomandările concrete conținute în raport, pot confirma faptul că noi, Comisia, vom susține acțiuni de a uh, de promovare a schimburilor de experiență și de dezvoltare a gradului de conștientizare și de asemenea vom oferi stimulente uh, uh, celor care se ocupă de achiziții în statele membre pentru a implementa aceste uh, precondiții. De asemenea, avem diverse programe, Interact FP7 și așa mai departe, care susțin crearea unor rețele de autorități Uh, publice pentru achiziții înainte de comercializare. În ce privește perspectiva de termen lung, cred că ar trebui să încorporăm această achiziție înainte de comercializare în strategia de investiții publice și cred că pachet, pachetele de uh, refacere economică ar fi un bun punct de la care ar putea începe acest lucru. O comunicare care ar trebui să apară în martie anul acesta îmi va permite să propun o întărire a strategiei pentru cercetării uh, de dezvoltare în Europa. Deci achiziția înainte de comercializare va fi inclusă în această comunicare. Știți de asemenea că anumite state membre au început deja să experimenteze cu proiecte pilot de achiziții înainte de comercializare în următoarele luni sperăm să vedem și mai multe și uh, îi invit pe membrii comisiei, uh, dar și în general pe toți membrii Parlamentului să meargă în țările lor și să vorbească cu miniștrii relevanți, să vorbească cu reprezentanții municipalităților despre achiziția înainte de comercializare, pentru ca împreună să uh, creăm această diferență. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că ne întindeți o mână de ajutor. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, spune președintele, și ajungem la ultimul raport din această seară, pre un, uh, uh, un raport foarte important Așadar a fost ultimul raport și mâine ședința se va relua la ora 9. Ordinea de zi este publicată deja și pe intranet. Vă doresc o uh, seară cât mai bună. Ședința